pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la situația din Burundi. Și domnul comisar Navracici are cuvântul. Doamna președinte, stimați membri, după cum știți, au fost multe discuții în ultimele luni și rezoluții cu privire la Burundi. Cred însă că ultimele evoluții din țară justifică reabordarea acestui subiect în această după-amiază. După cum a spus comisarul Mimița când s-a adresat Parlamentului în aprilie, pentru cetățenii din Burundi este important să știe că au susținători în exterior care doresc să ajute să ajungă la democrație și să câștige rezistență, lucru care este posibil doar cu atenție continuă acordată dorințelor cetățenilor, protejarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. De la ultima dezbatere în această instituție, lucrurile au evoluat și, din păcate, păcate, acest lucru dă naștere la mari îngrijorări în Uniunea Europeană. Știți deja că hotărârea partidului de guvernământ de a-l numi pe președintele Ngurunziza ca președinte candidat a dat naștere la disensiuni în uh, întreaga societate. Situația s-a deteriorat cu rapiditate și a existat o încercare de lovitură de stat pe 13 mai. Uniunea Europeană a condamnat această încercare uh, pentru că uh, mult ce act de violență politică. Nu aceasta este calea prin care încurajăm deschiderea și transparența de care Burundi are nevoie pentru a ieși din această criză și de a se îndrepta spre reconciliere. Evident, comunitatea internațională, inclusiv Uniunea Europeană, se confruntă cu o situație extrem de dificilă. În calitate de în alt reprezentant, doamna Mogherini a spus cu privire la evenimentele din 13 mai că, în primul rând, trebuie să ne îndreptăm gândul către cetățenii acestei țări. Securitatea lor este importantă și este extraordinar de relevant ca situația să nu scape de sub control. Aici intră și o serie de considerații de ordin regional. Din punct de vedere umanitar, având în vedere că în Burundi s-a manifestat această criză politică, există valuri de refugiați care uh, se intensifică în ultimele săptămâni. Până în prezent, aproape 100.000 de, de oameni uh, s-au refugiat în țările învecinate, Tanzania, Ruanda, RDC și Uganda. Comisia Europeană uh, Uh, are departamentele de asistență umanitară și protecție civilă care monitorizează situația și care și deja au alocat 1,5 milioane de euro pentru a răspunde nevoilor refugiaților burundesc care au ajuns în Ruanda luna trecută. În plus, se are în vedere o asistență umanitară suplimentară pentru refugianții din Tanzania, inclusiv pentru a opri, a opri posibilele epidemii, printre care și holera. Acum, în ceea ce privește partea politică și răspunsul dat de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană sprijină Burundi și eforturile sale către democrație de la acordul Arusha, când a, s-a încheiat războiul civil și s-au pus bazele unei noi ere. Alegerile prezidențiale uh, de anul acesta au trebuit să fie cheia pentru consolidarea democrației în Burundi și de aceea în altul reprezentant și vicepreședintele Mogherini au hotărât să trimită o misiune de observare electorală condusă de observatorul șef uh, David Martin. Aș vrea să uh, apreciez dedicarea domnului Martin și a echipei sale pe durata acestor săptămâni. Per ansamblu, suntem convinși că respectarea acordului de pace de la Rusia este esențială pentru uh, democrația din Burundi. Este un principiu global pe care trebuie să-l respectăm. continuăm să cerem tuturor, inclusiv uh, președintelui acestei țări, să pună pe primul loc interesul țării pentru a garanta um, alegeri sigure, e nevoie de un consens larg pe acest subiect. Ideea misiunii electorale, misiunii de observator electoral, a fost să se contribuie la un proces transparent, inclusiv și echitabil, care să ofere încredere electoratului și care să garanteze acceptarea rezultatului. Acesta este obiectivul nostru, însă pentru a-l îndeplini trebuie să fie îndeplinite niște condiții de bază. Din păcate, conform evaluării noastre, aceste condiții nu sunt îndeplinite. În special, am constatat uh, restricționări continue la nivelul mass mediei independente uh, în ceea ce privește libertatea de asamblare și de exprimare. Forța a fost folosită împotriva uh, demonstranților și uh, există o lipsă de încredere în autoritățile electorale în general. Evoluția din ultimele două zile n-a făcut nimic pentru a ne liniști. Din acest motiv am um, suspendat misiunea electorală și uh, sprijinul financiar pe care îl acordăm acestui proces electoral. Săptămâna trecută, Biserica Catolică a hotărât să se retragă din proces și doi membri ai Comisiei Electorale și-au dat demisia. Uniunea Africană și comunitatea est-africană se abțin și nu trimit uh, misiuni de observare electorală în momentul de față. Dar lucrurile nu se opresc aici. Având în vedere că factorii interni sunt uh, de acord care sunt condițiile pentru, care trebuie respectate pentru alegeri, de îndată ce acest lucru se va întâmpla, deci suntem gata să sprijinim procesul. Acum trebuie să ne concentrăm pe uh, implementarea și respectarea acelor condiții toate părțile trebuie să lanseze un dialog pentru a crea condițiile pentru alegeri democratice Guvernul Burundi trebuie să uh, implice toți factorii interni pentru a readuce încrederea și asta trebuie să se facă prin măsuri concrete dorim o soluție uh, pacifistă pentru criza politică din Burundi și comunitatea est-africană uh, și conferința internațională și Uniunea Africană sunt factori foarte importanți pentru acest proces. Comunitatea est-africană uh, s-a întâlnit la Dar al-Salan la o întâlnire de urgență pe 31 mai, cum bine știți, și aș vrea să reiau aici câteva dintre concluziile acelui summit, pentru că sunt importante pentru abordarea noastră în următoarele săptămâni. Ne alăturăm comunității est-africane, uh, lăudând activitatea lui Sae Jin, trimisul special ONU. Domnul Ginit a facilitat un dialog politic în împrejurări dificile și acesta este calea de urmat. De asemenea, se bucură de sprijinul nostru și este important ca toate forțele să îl sprijine pe 5 iunie. Uh, vorbitor, purtătorul de cuvânt al doamnei Mogherini a Eh, transmis un comunicat prin care cerea tuturor părților să participe la dialogul acesta dintre eh, diferitele structuri africane pentru a ajunge la un consens cu privire la calea de urmat. Acesta este mesajul pe care îl transmitem local și internațional. Am sprijinit sco- cererea de amânare a alegerilor și astăzi a fost semnat un decret prezidențial cu un nou calendar electoral. Însă de această dată um, lucrurile nu sunt relevante dacă nu există și uh, acțiuni în practică și dacă nu uh, se face tot ceea ce este necesar pentru a crea un cadru electoral echitabil. Comunitatea est-africană a ajuns la aceste concluzii care trebuie acum puse în practică. Uh, toate părțile trebuie să oprească violența, trebuie ca milițiile tinerilor să fie dezarmate. Condițiile propuse de SEAE pentru a garanta uh, siguranță și libertăți fundamentale trebuie să fie respectate și guvernul trebuie să se asigure că aceste condiții sunt îndeplinite și violența este oprită. Evident, Uniunea Europeană trebuie să-și revizuiască opțiunile pe termen lung, dar vreau să subliniez cât de sensibil este acest moment. Eh, nu va fi ușor să fie organizate alegeri de succes și toți partenerii eh, acestei țări trebuie să sprijine eforturile conduse de comunitatea est-africană și Uniunea Africană și să se axeze pe un eh, climat politic liniștit. Uh, toate aceste lucruri sunt importante pentru noi. Acordul de la Cotonou este foarte important și spune că trebuie să fie respectate drepturile omului, principiile democratice și statul de drept ca elemente esențiale. Trebuie să avem acest lucru în vedere și în același timp trebuie ca cetățenii din Burundi să uh, găsească singur soluții împreună cu partenerii regionali uh, din Africa. Domnule președinte, am să închei prin a sublinia un aspect important prezentat de comisarul Mimița săptămâna trecută. În situația actuală, Comisia trebuie să ai în vedere toate posibilele scenarii și să se gândească la adoptarea de posibile măsuri, inclusiv cele care țin de cooperarea de dezvoltare UE cu Burundi. Însă, în toate aceste lucruri trebuie să acordăm atenție impactului pe care l-ar putea avea diferitele măsuri asupra populației extrem de sărace și care ar putea duce la destabilizarea unei țări deja sărace. Uh, aștept cu mare interes să ascult care sunt părerile dumneavoastră, stimați deputați. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule comisar! Vom trece acum la intervențiile în numele grupurilor politice și, în primul rând, are cuvântul domnul Zeller pentru PPE. Trei minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. Este corect și important să vorbim din nou la Parlamentul European anul acesta despre Burundi. De ani, ani de zile de război civil au uh, Uh, distrus această țară, au fost mii de morți și în 2005, în sfârșit, Burundi a început să uh, se îndrepte către progres și democrație. A fost ales atunci un nou parlament, un nou președinte. Totuși, această țară e una dintre cele mai sărace din lume, dar a fost un pas pozitiv pentru a oferi mai multă securitate cetățenilor și posibilități de dezvoltare. Uniunea Europeană a fost dispusă să susțină acest proces și a pus la dispoziție 6 milioane de euro pentru desfășurarea alegerilor. O misiune electorală era dispusă să um, monitorizeze alegerile. Președintele Ncuruziza, fără să respecte Constituția, a decis să candideze pentru un al treilea mandat și a um, reușit astfel să pericliteze posibilitățile de, uh, de organizare de alegeri corecte și echitabile în Burundi. Peste 100 de mii uh, de cetățeni din Burundi, dintre care mulți copii, au fugit din țară. Și uh, organizația de tineret a, partidului președin, a partidului președintelui îi terorizează pe toți cei care susțin partidele de opoziție. Um, o lovitură de stat militară a eșuat și um, conflictele între grupurile etnice Hutu și Tutsi trebuie rezolvate, iar um, intervenția Bisericii Catolice a uh, contribuit la regresul procesului electoral echitabil. Uniunea Africană a, reprezentat, a recomandat amânarea alegerilor, dar summitul nu a dus la nicio concluzie cu privire la dreptul președintelui Nkurziza de a candida la, pentru un al treilea mandat, ceea ce poate contribui la instabilitatea din întreaga regiune pentru că anul viitor au loc alegeri în Republica Democratică Congo, în 2017 în Ruanda și acolo, de asemenea, s-ar putea întâmpla ca președinții să încerce în mod anticonstituțional să candideze pentru un al treilea mandat. În același timp, mulți refugiați din Burundi devin între timp o povară pentru statele vecine, de Congo, Rwanda și Tanzania. Uniunea Europeană ar trebui să colaboreze cu Organizația Națiunilor Unite și cu statele din Uniunea Africană, să negociem și să facem tot ce putem pentru ca anul acesta să aibă loc alegeri libere în Burundi. Posibilitățile de influență există. Putem să oprim finanțarea de până acum dedicată guvernului din Burundi, putem să ajutăm uh, taberele de refugiați din statele vecine și să ne oferim ajutorul pentru susținerea unui proces uh, electoral democratic și liber în Burundi. Vă mulțumesc. Domnule Zeller, acceptați uh, un cartonaș albastru de la domnul Etheridge? Do you accept? Acceptați? Domnul Etheridge, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vă ascultam discursul și mă întrebam dacă dumneavoastră credeți că contribuabilii europeni care abia aș revin după ceea ce a fost o, una din cele mai grave recesiuni din ultimele generații, ar fi cu toții încântați să audă că le cheltuim banii și timpul în locuri ca Burundi, când încă avem atâtea probleme acasă. Credeți că ați fi susținut de contribuabilii europeni? Mr. Zana? Domnule Zeller? După cum știți, este o îndatorire a statelor europene să ajute statele în curs de dezvoltare. Printre acestea se numără și Burundi uh, și Trebuie să încercăm să ajutăm această țară pe calea democrației, acesta este sensul ajutorului pentru dezvoltare, însă, din păcate, după cum am spus, cât timp nu se clarifică situația, eu cred că ar trebui să oprim ajutoarele. Și unele state membre, cum ar fi Belgia și țările de jos, au făcut-o deja. Martin képviselő úrnak az előbb már megköszönte biztos úr a nagyszerű munkáját, épp pedig megadom a szót két perc. Domnul Martin are acum cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun în primul rând că salut uh, faptul că um, Comisia și uh, SAE au pus la dispoziție un milion și jumătate de euro pentru a ajuta pe refugiați. E clar că nu sunt de vină statele vecine că uh, în Burundi situația este instabilă și nu e normal să plătească un preț atât de mare. Deci e foarte bine să le oferim tot ajutorul posibil și mulțumesc um, domnului comisar pentru cuvintele frumoase referitoare la rolul meu ca șef al misiunii de observare electorală, vreau să vă spun că am fost impresionat de nivelul de angajament al SAE și al Comisiei care au încercat să găsească soluții constructive la problemele foarte serioase cu care se confruntă Burundi. Am uh, fost acolo Uh, când uh, se uh, aveau în vedere acțiuni în temeiul articolului 96 la modul cel mai serios. Deci salut implicarea dumneavoastră în această țară și după cum s-a spus, cauza um, problemelor din Burundi este că președintele Nkurunziza încearcă să obțină un al treilea mandat. Trebuie să se pronunțe Curtea Constituțională pentru că acest lucru este o încălcare clară a acordului de la Arusha. Reacția uh, la încercarea lui de a obține un alt mandat a fost uh, violență, violență pe stradă uh, din provocată de grupări militare care au încercat să îi gonească pe demonstranți de pe stradă. Primul lucru care trebuie făcut în Burundi este o eficientizare a serviciilor de securitate și o eliminare a acestor grupări militare. În plus, trebuie ca opoziția să-și poată face campanie în Burundi. În scurta perioadă pe care am petrecut-o acolo, am înțeles foarte bine că mm, partidele susținute de guvern pot organiza mitinguri și pot să atragă suporteri, iar orice încercare a opoziției de a obține spațiu public uh, era mm, respinsă brutal. Și domnul comisar a spus-o, trebuie să ne asigurăm că presa va funcționa din nou. Am văzut uh, foarte rar uh, să se întâmple într-o țară să se interzică radiourilor să transmită și apoi uh, în încercarea de lovitură de stat uh, sediile radiourilor să fie uh, distruse și apoi statul să spună, păi haideți, acum uh, transmiteți la radio tot ce vreți, când posturile de radio nu mai aveau nicio posibilitate fizică să o facă. Închei acum, domnule președinte, pe 29 iunie și 15 iulie vor fi noi uh, reuniuni hotărătoare. Dacă se va decide să se reorganizeze uh, alegeri, eu recomand să ne ducem din nou în Burundi cu o misiune electorală. Mulțumesc, uh, domnule deputat. Are acum cuvântul domnul Michel două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Nu trebuie să mai închidem ochii în fața tulburărilor, haosului și masacrelor comise în Burundi. Astăzi, radiourile și televiziunile independente au fost distruse de poliție pentru a, ca opoziția politică să fie adusă la tăcere um, există victime, persoane care au fugit, liderii opoziției sunt în exil. Um, și liderul opoziției a fost uh, bătut de oameni înarmați. Uh, iar manifestările, manifestațiile sunt uh, acum chiar asimilate cu niște acțiuni ilegale ceea ce contribuie la trezirea fibrei etnice, din păcate, știind că acum 20 de ani acest lucru a provoca drame și catastrofe. În al doilea rând, am avut ocazia să particip la acordurile de la Arusha în 2001 în numele Uniunii Europene și pot să vă afirm că decizia lui Nkurinziza de a se prezenta din nou la alegerile prezidențiale este contrară în mod clar acordului de la Arusha. Deci este descalificat din start din punctul meu de vedere și atunci ce putem face? Cred că putem să fim eficienți. Uniunea Europeană trebuie să anunțe în mod ferm că guvernul care ar fi ales în urma alegerilor organizate în acest mod ilegal nu va fi recunoscut de către instituțiile noastre. Trebuie să cerem oprirea represaliilor uh, împotriva opozanților întoarcerea din exil a liderilor opoziției, uh, regularizarea situației prizonierilor politici și Uh, acțiuni uh, și acțiunile împotriva societății civile să înceteze. Trebuie înghețate conturile bancare din sănătate ale persoanelor repre, uh, responsabile de aceste represalii, precum și trebuie um, angajate acțiuni um, la nivel judiciar. Uh, Curunziza nu mai poate fi președinte. Avem capacitatea de a afirma acest lucru și de a influența această chestiune. Mulțumesc. Are acum, doamna, are acum cuvântul doamna Vergia două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. De la ultima dezbatere, uh, la anunțarea de către Curunziza intenției sale de a uh, candida pentru a treia oară, s-au înregistrat acte violente, um, plecarea în exil a liderilor opoziției. Um, precum și asasinatul uh, liderului unui mic partid de, din opoziție. Alegerile au fost uh, amânate in extremis, Comisia Electorală a publicat un nou calendar care nu va rezolva nimic. Această comisie este de altfel descalificată pentru că doi dintre membrii săi uh, sunt, uh, și-au dat demisia. Uh, Opoziția a respins acest nou calendar, a pus noi condiții, printre care crearea unei noi comisii electorale și dezarmarea milițiilor pro-guvernamentale, cum este Imbonerakure. pentru pretinse motive constituționale, puterea din Burundi spune că nu se mai pot amâna alegerile. Totuși, misiunea electorală a Uniunii Europene uh, a cerut și ea amânarea alegerilor și mă întreb dacă ea mai are vreun sens, uh, prezența ei dacă mai are vreun sens, având în vedere că mm, condițiile necesare nu sunt reunite pentru organizarea de alegeri corecte. Autoritățile din Burundi uh, rămân surde la apelurile Națiunilor Unite. Țara este din nou în pragul războiului civil auzim discursuri din ce în ce mai îngrijorătoare, discursuri, etniciste țara depinde în, materie de, în, depinde în proporție de 50% de ajutorul internațional. Fondurile Uniunii, uh, peste 400 de milioane, nu ar trebui oare reorientate către societatea civilă, cum a făcut, de exemplu, guvernul belgian? Trebuie să reacționăm cât mai prompt pentru a împiedica un nou masacru. Mulțumesc. Are cuvântul acum uh, doamna Hoibuch. Mulțumesc. Situația din Burundi este foarte gravă, s-au spus deja foarte multe despre această situație. Încă o dată este vorba de rezultatul încăpățânării autocrației. Alegerile au fost amânate după presiunile organizației regionale ale Uniunii Est-Africane. Este un succes pentru această Uniune, dar nu rezolvă problema uh, celui de-al treilea mandat pe care îl dorește președintele. Și acest potențial al treilea mandat uh, pune în pericol pacea din Burundi pentru că uh, tratatul de la Arusha prevede doar o, dreptul la o realegere. Ne putem întreba ce să facă comunitatea internațională trebuie să monitorizeze situația din Burundi, Uh, să ceară monitorizarea de către uh, Tribunalul Penal Internațional și trebuie să fim foarte atenți la problema etnică care s-a manifestat și în Ruanda și care uh, este prezentă între Hutu și Tutsi și în Burundi. Presa nu trebuie să mai alimenteze aceste tensiuni. Tribunalul Penal Internațional trebuie să înceapă o anchetă cu privire la încălcările grave ale drepturilor omului din Burundi, mai ales din partea grupărilor militare ale guvernului pentru că comunitatea internațională nu se ocupă deloc de aceste probleme. Ați vorbit, domnule comisar, de acordul de la Cotonou. Prin acest acord am avea posibilitatea să suspendăm uh, asistența pentru dezvoltare și domnul Țelăr și-a spus părerea despre acest lucru. Crede Comisia, prevede Uniunea Europeană să uh, oprească asistența pentru dezvoltare, sigur, fără să pună în pericol asistența umanitară, pentru că avem nevoie de bani pentru refugiați și nu numai. S-ar putea lua acești bani de la uh, buget ca să se facă presiune asupra guvernului din Burundi? Pentru că altfel uh, nu cred că guvernul se va în vreun fel. Uh, ce putem face pe baza misiunilor de observare electorală pentru a spori dialogul dintre guvern și societatea civilă? Președinta o întrerupe pe vorbitoare. Mulțumesc, are cuvântul domnul Castaldo. Grazie. Mulțumesc, doamnă președintă. Lupta pentru democrație sau a ENA uh, derivă dictatorială a Africii Negre? Aceasta este dilema poporului din Burundi, care nu mai poate vedea nimic la televizor sau auzi nimic la radio. Vorbim despre un om autoritar, PM în Zurunziza, uh, orbit de setea de putere, în, atât de mult încât este pe punctul de a încălca Constituția. S-a încercat și o lovitură de stat împotriva logicii și bunului simț, împotriva bunului, binelui poporului său. Sigur, putem spune că poliția și armata reacționează în mod acceptabil, că există o componență echilibrată între Hutu și Tutsi și Zuruziza nu um, va putea alimenta acest conflict etnic neapărat. Uh, cel puțin acordurile rămân în pitere, dar căderea țării uh, alimentată și de uh, lipsa de bani și de faptul că armata nu mai este plătită este foarte aproape să se concretizeze. Raportul misiunii noastre ne spune că nu există un dialog dialog credibil între guvern și opoziție, care este fragmentată. Adar el Salam, uh, liderii orientali au fost uh, mult prea vagi, mult prea slabi Pretențiile arogante ale președintelui Nurunziza se bazează exact pe această fragilitate a lor și a noastră. Dacă el ar ști că noi suntem cu toții hotărâți să nu-l recunoaștem în Europa, în Africa și în America, poate s-ar da deoparte, dacă ar fi o condiție strictă și inflexibilă și dacă ar permite să aibă loc alegeri credibile și democratice. Câteodată când întârzi lucrurile, pierzi și noi nu avem timp să de pierdut. Trebuie să transmitem un mesaj clar, fără doar sau poate. Trebuie să uh, spunem, să fim duri și să rămânem pe poziții. Și dacă e nevoie, eu mă ofer să merg în această misiune. Uh, Mulțumesc foarte mult. Dacă vorbiți prea repede, atunci se pierd foarte multe informații. Deci vă rog să vorbiți într-un ritm firesc. Martin? Yes. Domnule Martin, aveți cuvântul. Sunt de acord cu ce a spus. Vreau să vă spun un lucru. Când a fost în Burundi, singurii care erau interesați într-un conflict etnic era guvernul. E o dispută politică despre putere, pentru putere și n-ar trebui să le jucăm cartea propusă de ei. Stimate coleg, vă mulțumesc pentru întrebare. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. Asta și spuneam mai devreme de altfel. Acordul a funcționat până acum. Însă, iată, se încearcă reaprinderea conflictului interetnic și trebuie să ne asigurăm, prin urmare, că președintele are succes în încercarea sa. Nu vrem ca el să se bazeze pe vreo formă de consens. Toată lumea trebuie să-și accepte răspunderea proprie. Apel la regulament? O chestiune de procedură, într-adevăr, articolul 191, mai devreme în cursul zilei, colegul meu Steven Wolf s-a ridicat și a cerut închiderea ședinței pentru restul plenarei, protestând uh, față de modul uh, rușinos în care s-a suspendat o dezbatere aici. Considerăm că ceva trebuie să fie făcut, însă am vrea să vă propunem o moțiune de compromis în numele grupului EFDD. Am vrea să propunem ca ședința de acum să fie suspendată, închisă pentru restul zilei, ca să avem timp să ne gândim la modul nedemocratic în care s-a procedat până acum. Köszönöm képviselőtársam hozzászólását. Ma az ülés már egyszer felfüggesztett. Mulțumim pentru această contribuție. Um, ne-am Deja a fost suspendată odată ședința astăzi, prin urmare mă tem că nu pot să dau uh, curs solicitării dumneavoastră, însă am luat notă de așa și o vom transmite mai departe. Mulțumesc. Întrerupere din sală. Doamna președinte. Din partea neafiliaților dau acum cuvântul domnului Bey pentru un minut. Civil, feajul... Din 1972, uh, uh, războiul civil uh, face ravagii în această țară cu câțiva ani doar de pace nu asistăm decât la masacru după masacru. Societățile multietnice adesea sunt societăți multiconflictuale. Subdiviziunea etnică și politi- politică nu îmbunătățește deloc situația societatea nu este una omogenă. Uh, eforturile fostului uh, președinte de a ajunge la uh, pace nu au dat rezultate. Din păcate, acum actualul președinte, Pierre Nkurunziza, își dorește un al treilea mandat și domnul Nkurunziza se agață de putere, deși Constituția îi interzice să candideze pentru a treia oară. Uniunea Europeană însă abuzează de dreptul său de intervenție în orice colț, colț al lumii. Prin urmare, îmi pun întrebări în legătură cu capacitatea instituțiilor europene de a acționa într-o manieră eficace pentru a rezolva uh, niște conflicte precum acest, atât de uh, complexe și atât de lungi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Văd că mai există din nou un punct de procedură. Prin urmare, se întrerupe din nou Uh, sesiunea. În conformitate însă cu articolul la care dumneavoastră vă referiți, nu pot să suspend ședința, dar dacă doriți să adăugați ceva, puteți să o faceți, dar vreți să acționați în baza aceluiași articol. Dacă 40 de membri ai sălii s-ar ridica și ar solicita suspendarea ședinței, uh, am putea o face, însă nu e cazul acum. Asta s-a întâmplat înainte de această dezbatere, dar oricum vă dau cuvântul. Doamna președinte, o secundă vă rog. Da, regula spune că uh, ședința se poate uh, suspenda în timpul unei dezbateri sau în timpul uh, votului la solicitarea unui grup politic sau la solicitarea președintelui sau la solicitarea uh, a cel puțin 40 de membri. Uh, asta se supune la vot imediat. S-a întâmplat asta odată astăzi la amiază, nu s-a uh, oprit ședința, prin urmare vă rog să procedați întocmai cu regulamentul acum. Mulțumesc, stimatului eurodeputat. Încă o dată, ne referim la aceeași regulă. Și vreau să văd dacă 40 de eurodeputați susțin această cerere. I'm sorry, it's a political group. It's a political group, not all 40. Yes. Intervenții din sală fără microfon. Not and, Madam President. Or, political group, or, not and, or. Se spune 40 de eurodeputați sau un grup politic. Președinta. Da, cred că puteți citi exact același și puteți vedea același lucru ca și mine. Nu există 40 de eurodeputați în sală care să susțină această cerere. Președinta spune, nu mi-am terminat uh, propoziția, domnule. Vreau uh, să-mi permiteți, stimate eurodeputat, să-mi uh, închei propoziția. Vă rog să nu mă întrerupeți. Dacă în numele unui grup politic se face această cerere, trebuie să spuneți în numele cărui grup politic în acest caz? În numele unui grup politic. Acum aveți cuvântul, domnule. Da, am spus asta în intervenția mea inițială. Am făcut cererea numele grupului EFDD. Trebuie să supuneți la vot imediat această cerere și acum mi se pare că dumneavoastră tărăgănați lucrurile. Önök, önök azt hiszik, most hangoskodnak és Președinta, bun, deci considerați că dacă faceți gălăgie, atunci cererea dumneavoastră va fi ascultată? Nimeni nu a susținut, nimeni nu a luat cuvântul pentru a vorbi împotriva acestei cereri. Vă rog să aveți uh, răbdare. Cine dorește să susțină această cerere? Aveți cuvântul. Señora presidenta, esto es una falta de respeto a esta cámara. doamnă președinte aceasta este o lipsă de respect față de Parlamentul European. Dacă colegii noștri nu sunt interesați de situația din Burundi, nu au nimic altceva de făcut decât să părăsească această cameră, pentru că vorbim de o situație foarte gravă și ei doresc acum să schimbe ordinea de zi, ceea ce nu sunt în măsură să facă. Pe noi ne interesează situația din Burundi și să-i ajutăm pe oamenii din această țară. Dacă nu îi interesează același lucru pe colegii mei, atunci îi rog să plece. A kérdésem az volt, hogy kíván-e valaki... Președinta, întrebarea mea era, dorește cineva să vorbească împotriva acestei cereri de a suspenda sesiunea? Și există cineva care dorește să vorbească în favoarea acestei cereri, să susțină deci această cerere? Avem timp avem timp pentru o dezbatere democratică. Doriți să strigați în continuare sau vreți o dezbatere democratică, întreabă președinta. Am să dau cuvântul celelalte persoane care o cere. Akkor lesz a vót, kedves képviselő úr, ha megnyitom a szavazást. Stimate eurodeputat, se va supune la vot atunci când eu deschid votul. Atunci când voi deschide votul, atunci vom vota. Vreau să știu, dorește cineva să se opună și să sus- este cineva care dorește să susțină această cerere. Vă rog, domnule. Intervenție fără microfon. Legyen türelmesek. Sokkal türelmesek. Vă rog să aveți răbdare mai multă răbdare decât până acum, vă rog, din partea dumneavoastră, pentru că stimata colegă are dreptate. Nu arătați respect față de această instituție. Vă rog, arătați puțin respect. Vă rog să încetați cu zbieratul, să vă controlați și să vă comportați într-o manieră demnă și care să corespundă spiritul acestei instituții vorbiți atât de tare, vă aud și fără microfon, se pare. Aveți cuvântul, nu? Are you running the show now? You him the floor? Acum dumneavoastră dați cuvântul în instituția asta, să înțeleg? Da, înțeleg că trebuie să vă pre- prevalați de orice posibilitate pentru a atrage atenția. Așa înțelegeți dumneavoastră să comunicați. Mă așteptam la multe din partea grupului dumneavoastră, dar ce faceți astăzi aici e o rușine. Ca niște copii mici folosiți o oportunitate oferită de această dezbatere. Avem un comisar aici, discutăm o chestiune serioasă, E o rușină ce faceți. Dați-mi voie să termin. Nici un pic de respect nu arătați față situația din Burundi, o situație gravă, mor oameni acolo, o situație dramatică, nici nu permiteți încheierea dezbaterii pe această chestiune. Vorbiți serios? Un gram de respect? Nu ne lăsați să încheiem dezbaterea, să ajungem la o concluzie, să putem vota? Nu vă este rușine. Ne lăsați măcar să ne terminăm dezbaterea? Recunoașteți că e o rușine ce faceți. Ce se întâmplă astăzi în Burundi, nu, nici măcar 10 minute nu vreți să acordați aceste dezbateri. O rușine. Dacă vreți să vorbiți de comportament nedemocratic, ieșiți din sală și gândiți-vă la comportament nedemocratic până nu mai puteți. Așa, deci, Mulțumim oratului membru pentru contribuția sa, spune doamna președinte. Domnule uh, președinte, mi s-a spus să-mi țin gura. Uh, sper că s-a luat notă de acest lucru. Onorații membri sunt atât de gălăgioși încât eu nu am auzit acel comentariu, însă luăm notă. Stimată doamnă, aveți cuvântul. Grazie. Queste sono le modalità operative. Mulțumesc. Acestea sunt regulile Parlamentului. Este regulamentul pe care și l-a însușit Parlamentul. În cursul dimineții am, am zbatere importantă pentru toți cetățenii noștri și pentru cetățenii din Statele Unite. Trebuie să respectați regulamentul. O persoană spune, eh, regulamentul spune, o persoană vorbește împotrivă, cealaltă sprijină propunerea, vă rog acum să o puneți la vot. Mulțumesc, onoratei colege. Stimați colegi, urmează un vot Aș dori să suspend ședința pentru o jumătate de oră, după care votăm.